pusă de Comisia ENVI. Cele 24 de ore au trecut, nu s-a depus nicio obiecțiune, astfel încât prin aplicarea articolului 105 aliniatul 6 recomandarea se consideră aprobată. Aceasta va fi publicată împreună cu textele adoptate în ziua de mâine, joi 18 ianuarie 2018. Cu aceasta trecem la primul punct al ordinii de zi de după masă